Domnilor, vă rog să închideți microfonul, dacă nu cu toții auzim. Gut, ich glaube, wir können dann... Bine, cred că putem atunci să începem și vom începe cu modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducerea emisiilor de dioxid de carbon produse de vehiculele utilitare ușoare, nu altele. Vreau să votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Bun, atunci am închis votul. Avem 37 de voturi pentru, 5 împotrivă, nicio abținere și astfel s-a votat raportul. Trecem atunci mai departe la punctul 10 de pe ordinea de zi. Și anume un aviz în ceea ce privește deșeurile Votăm tot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 9 împotrivă și astfel s-a adoptat. Bine, trecem atunci mai departe la punctul 11 de pe ordinea de zi, deșeurile din material plastic. Am amânat acest punct. Acest raport din partea domnului Prodil vom vota la sfârșitul lunii noiembrie. Și ajungem atunci, nu la 27 noiembrie se corectează președintele, trecem la raportul colegului Bonanini și începem cu primul vot. Amendamentul 55, pe trei părți, prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri, se respinge. A doua parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri, se adoptă. A treia parte, pentru? Împotrivă? Abțineri, se adoptă. 57 devine caduc, trecem la 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 58 și 59 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 și 60 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri numai liberalii și verzii au votat, nu avem quorum, așa că votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Foarte clar se adoptă. Vă rog, marile grupuri politice să nu-i lasă pe cel mici să lucreze. 61 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62 și 64 împreună pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10, 65 și 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, s-a respins, bun, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 15 devine caduc, trecem la 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că votăm electronic la 74, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 75 și 76 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Nu e clar. Votăm electronic la 77. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Devine caduc, caduc 19 pentru, împotrivă, abțineri nu e clar, votăm electronic la 19. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate sau nu? Nu, verificăm electronic la 80. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. Votăm la 21 electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 30, nu verificăm la 95 vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 30 și 96 identice pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe. 98 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri se respinge, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri. Nu e clar. La 104 votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Vot electronic la 37. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40 și 109 împreună pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Patruzeci și unu pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Votăm electronic. La 41 vot electronic a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, nu, nu trebuie să-l votăm, pentru că 95 nu s-a votat. Ba da, trebuie să-l votăm. Bine, atunci votăm 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem mai departe la 43 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificare electronică la 43, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la 113. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri nu e clar, așa că verificăm electronic. La 48 a votat toată lumea, s-a închis votul. E clar că se adoptă 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 50 și 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 53 pentru, împotrivă, nu e clar, votăm electronic la 53, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 2. Caduc 3 și 54 împreună, cine pentru, împotrivă, se respinge 4 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la vot final, vot electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 51 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Se adoptă raportul. Felicitări, domnule Bonanini. Bun. Acestea au fost voturile. Și acum trecem la raportul Da, avem o schimbare în ceea ce privește ordinea de zi și ordinea rapoartelor, așa că acum discutăm raportul domnului Rossi și apoi pe cel al doamnei McEvan. Așa că, dacă ar fi puțină liniște în sală, îi dau cuvântul domnului Rossi. Herr Rossi, bitte. Sì, grazie Presidente. Questa è una relazione abbastanza... Da, mulțumesc, domnule președinte. Tehnica e riguarda eh, le tutele da eh, osservare, le attenzioni da osservare, le tutele da prendere nei confronti di organismi nocivi alle piante. Măsurile luate în legătură cu organismele dăunătoare semințe și plante care sunt vândute, comercializate în Uniunea Europeană din străinătate sau în interiorul Uniunii Europene, precum și sistemele și metodologiile de eradicare a acestor plante dacă ele nu pot uh, fi uh, vindecate. Uh, sanitatea, sănătatea uh, plantelor este esențială și este importantă și pentru competitivitatea agriculturii. De aceea este importantă și în ceea ce privește uh, importul unor soiuri de plante cu o rezistență deosebită, precum și uh, atunci când vorbim de biodiversitate. Pădurile, plantele sunt uh, amenințate de noi paraziți veniți din afară. Așadar, există o serie de probleme legate de plante și de uh, produsele din plante. Aceasta din cauza globalizării um, și a comerțul internațional. Salut uh, propunerea privind măsuri de uh, protecție împotriva organismelor dăunătoare. Ideea este de a îmbunătăți uh, modul de supraveghere și măsurile de combatere a dăunătorilor în Uniunea Europeană. În unele cazuri am o serie de îndoieli în legătură cu măsurile care urmează să fie folosite de pildă plantele și opacii din grădinile personale. Asta înseamnă că uh, trebuie să se facă un control în grădinile oamenilor să vedem dacă toate organismele dăunătoare sunt uh, combătute. Totuși, uh, sursa bolilor, sursa organismelor dăunătoare rămâne. chiar dacă se face eradicare în zonele publice. De pildă, putem să scăpăm de o serie de dăunători uh, în zonele publice și aceștia să rămână în grădinile uh, private și să se răspândească apoi din nou uh, în spațiile publice. Aș dori să intru într-o serie de Uh, detalii atunci când este vorba de lista organismelor uh, um, donatoare, avem uh, nevoie de acte delegate și nu de acte de punere în aplicare. Comisia sugerează să folosească acte de punere în aplicare în mai multe situații. Atunci când este vorba de schimbarea listelor de organisme donatoare în carantină, și uh, lista prioritară a organismelor dăunătoare care sunt cele mai periculoase. Uh, asta se referă și la zonele în carantină, organismele dăunătoare, lista organismelor dăunătoare în carantină. Cred că actele delegate sunt măsuri mai bune pentru a uh, asigura toate acestea pentru că dau um, Parlamentului competențele necesare de a uh, analiza schimbările și de a completa, poate, această listă. Uh, cred că și aș vrea să știu dacă raportorii din umbră sunt sau nu de acord cu mine. Eu cred că Parlamentul ar trebui să își mențină competențele. Articolul 28 trebuie să fie schimbat, după părerea mea, Comisia uh, trebuie să primească competențe uh, numai pentru 5 uh, ani la rând. Apoi lista de paraziți și organisme dăunătoare din lista de priorități. Comisia sugerează limitarea acestora la 10% din lista de carantină. Organismele donatoare prioritare sunt importante pentru că acestea ar putea să aibă un impact deosebit asupra mediului, asupra economiei și, de asemenea, și un impact social. De aceea e nevoie de un răspuns uh, mai riguros uh, din partea autorităților locale și organismelor uh, fitosanitare. Cred că numărul acestor organisme donatoare prioritare nu trebuie să fie limitat. Ele sunt periculoase și trebuie să abordăm toate cazurile de uh, organisme dăunătoare. Nu putem să limităm la 10%, s-ar putea să fie 15-20%, nu înțeleg de ce acest număr trebuie să fie limitat. O altă problemă o constituie conștientizarea uh, Uh, autorităților și populației. Uh, nu întotdeauna populația uh, nu cunoaște riscurile fitosanitare legate de achiziția plantelor. Deci trebuie să există campanii de conștientizare în statele membre pentru a spune populației care sunt riscurile legate de importul unor plante din terțe țări inclusiv achizițiile pe internet. Cred că Comisia trebuie să ofere o listă uh, de organisme dăunătoare care să fie la dispoziția uh, populației. În felul acesta, populația ar ști care sunt organismele care ar putea să creeze probleme. Uh, studii recente arată că comerțul pe internet cu plante este foarte periculos pentru că putem să avem uh, organisme dăunătoare pe care nu le cunoaștem uh, și care provin din zone îndepărtate. Sunt uh, organisme dăunătoare pe care nu putem să le combatem cu ușurință în Uniunea Europeană, inclusiv organisme dăunătoare în carantină și uh, plante care sunt importate din terțe țări și care de cele mai multe ori nu sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene. De aceea, campaniile de conștientizare sunt esențiale, precum și Um, conștientizarea, informațiile pe care le-am menționat uh, mai târziu. Uh, trebuie să specificăm că operatorii pe internet nu pot fi scutiți de obligația de a se înregistra. Și aproape ajung de final, uh, domnule președinte. care care este gradul de uh, implicare a grupurilor interesate în adoptarea acestor măsuri și în exercițiile uh, de simulare. Cred, uh, cred, cred că trebuie să reglementăm foarte bine acest lucru. Și apoi aspecte financiare. Vreau să se schimbe articolele 1 și 2. Uh, la numărul 1 trebuie să se Uh, alinieze cu uh, dispozițiile în legătură cu răspândirea acestor organisme dăunătoare și apoi în ceea ce privește costurile suportate de statele membre pentru compensările acordate operatorilor referitor la valoarea plantelor uh, distruse în urma măsurilor de eradicare rapidă. În al doilea rând, Acțiunile timpurii sunt uh, esențiale pentru detectarea acestor organisme dăunătoare. Uh, trebuie să se adopte și măsuri la nivelul fermelor. Acestea trebuie și ele să fie eligibile pentru compensare. Sigur, uh, eradicarea plantelor poate să fie costisitoare, de aceea trebuie să existe o compensare, astfel încât companiile care nu sunt răspunzătoare de aceste organisme uh, dăunătoare să fie penalizate pentru aceste organisme dăunătoare care apar uh, în plantele lor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Rossi. Trecem la raportorii din umbră acum și are cuvântul doamna Sărbu. Uh, mulțumesc. O să vorbesc, o să citesc, de fapt, uh, ceea ce m-a, m-a rugat să citesc colegul uh, Ciprian Tănăsescu, care nu a putut astăzi să fie aici. Mă bucură propunerea Comisiei privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, în contextul în care trebuie să acționăm prompt împotriva tuturor factorilor ce au un impact negativ asupra mediului, a sănătății publice sau asupra industriei agricole pe această cale doresc să îl felicit pe domnul rossi pentru munca depusă. cu toate că sunt de acord cu majoritatea sugestiilor raportorului cu privire la adoptarea de acte delegate atunci când este vorba de instituirea și modificarea listelor organismelor dăunătoare și a măsurilor sau cu importanța acordată informării publicului general cu privire la riscurile fitosanitare asociate achiziționării plantelor nu pot fi de acord cu accentul pus doar pe implicarea operatorilor profesioniști în elaborarea planurilor de urgență și a exercițiilor de simulare și aici mă refer la amendamentele 22, 23 și 24, care din punctul meu de vedere sunt limitative. Sunt de părere că și alți factori ar trebui luați în calcul în aceste proceduri. Nu sunt convins nici de amendamentul 19, consider că acest amendament oferă statelor membre și fermierilor posibilitatea aplicării unor măsuri ce contravin protecției mediului. Sunt de părere că problemele asociate organismelor dăunătoare plantelor trebuie analizate și din perspectiva protejării mediului și nu numai din perspectiva economică și în acest sens intenționez să depun amendamente care să redreseze această situație ce mi se pare că mai lipsește atât din proiectul de aviz cât și din propunerea comisiei sunt măsurile agronomice de prevenire pe care fermierii le ar putea, le putea lua în vederea diminuării riscului instalării și dezvoltării organismelor dăunătoare înainte aplicării unor măsuri mai drastice precum utilizarea pesticidelor. În general, toate măsurile propuse împotriva organismelor dăunătoare plantelor trebuie luate astfel încât să se asigure faptul că toți operatorii aplică principiul precauției și că eradicarea dăunătorilor se face în mod sustenabil în vederea protejării sănătății populației și a mediului. În plus, consider că este necesar să condiționăm acordarea compensărilor financiare de aplicarea măsurilor de precauție de către operatori certificatele și pașapoartele fitosanitare ar, putea fi mai complexe. Acestea ar trebui să pună la dispoziție mai multe informații despre plantele în cauză, articolul 67 și 73. Încă analizez fezabilitatea propunerii Comisiei de a autoriza anumiți operatori profesioniști în vederea emiterii de pașapoarte fitosanitare. 84. Trebuie să ne asigurăm că această posibilitate nu va duce la situații de concurență neloială pe piață. În final, aș dori să adaug faptul că lipsește o viziune de ansamblu a problemei dăunătorilor plantelor în Uniunea Europeană și, în acest sens, trebuie să facem legăturile cu întreaga legislație europeană relevantă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Nicholson are cuvântul. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru munca sa asiduă uh, în elaborarea acestui aviz și aștept să lucrez cu el la acest dosar în viitor pentru a găsi compromisuri bune. Cred că este normal să dorim un control mai riguros. În ultimile 12 luni am uh, văzut care este efectul devastator al lipsei acestor uh, controle și asta și în Regatul Unit. Uh, sigur, se pot uh, răspândi aceste, acești dăunători ai plantelor la nivelul unei țări. Sigur, uh, controlele și măsurile trebuie să fie eficiente pentru a preveni răspândirea uh, acestor dăunători și sperăm că acest aviz care va fi adoptat va milita în vederea îndeplinirii acestui obiectiv. Sigur că trebuie să stabilim priorități atunci când este vorba de dăunători, însă în principal uh, trebuie să țintim acțiunile și resursele uh, în conformitate cu o prioritizare a acestor organisme dăunătoare. Trebuie să avem în vedere că există diferențe uh, geografice, și trebuie să definim criteriile pentru a um, stabili listele prioritare de organisme dăunătoare. Sigur că acea limită de 10% este una uh, arbitrară, după părerea noastră. Sunt uh, de acord cu modificarea uh, Uh, propunerii uh, comisiei și să se folosească actele delegate și nu actele de punere în aplicare. Asta este o problemă la nivelul întregului uh, pachet, de aceea trebuie să analizăm foarte bine acest lucru pe parcursul negocierilor sunt pentru uh, ideea uh, alinierii uh, cheltuielilor atunci când este vorba de uh, speciile de uh, dăunători uh, străine. Sper că acest raport va fi adoptat înainte de alegerile din anul viitor trebuie să fie convinși cei de la Comisie și de la Consiliu de necesitatea alinierii atunci când se elaborează uh, legislație. Nu sunt uh, uh, de acord cu sugestia raportorului în legătură cu oferirea de informații populației aceasta este poziția mea, domnule președinte, și aștept să lucrez cu raportorul. Mulțumim, domnule Nicholson. Cu asta am închis uh, intervențiile raportorilor din umbră. Urmează doamna Crista Clas acum. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Rossi pentru raport. Văd că în sfârșit vorbim și despre sănătatea plantelor. Acum câțiva ani am avut o directivă în ceea ce privește um, plantele și atunci discutam despre pesticide, sănătatea și E clar că, pe de o parte, trebuie menținută această sănătate, însă atunci când apare o boală, această boală trebuie să fie combătută. Ce trebuie să mai știm? Trebuie să știm că e nevoie de o coerență a diferitelor regulamente care există. Pe de o parte să luptăm împotriva organismelor dăunătoare care există, dar avem de a face și cu noi organisme dăunătoare și asta din cauza încălzirii vremii în ultimii ani. Avem noi dăunători și de aceea trebuie să facem ceva împotriva lor. Am făcut un raport în ceea ce privește sănătatea pe termen lung a plantelor și acolo principiul de prevenție era cel mai important. Am spus că trebuie și cercetarea să fie intensificată. Și mă bucur că avem această ocazie să întrebăm acum Comisia cum merge cu punerea în aplicare implicare în ceea ce privește intensificarea cercetării, astfel încât să existe substanțe de protecție a plantelor pentru o cultivare care nu e pe suprafețe foarte mari. Am discutat despre utilizare minimă atunci și aș dori să știu mai multe, pentru că am impresia că Comisia nu prea ne-a venit înainte. În acel raport am vorbit și despre protecția integrată a plantelor. Domnul Rossi a reluat și el acest subiect și de aceea cred că e timpul să întrebăm cum arată și în acest domeniu punerea în aplicare, pentru că se discuta acolo despre anul 2014, adică imediat, când deja în Europa trebuie să existe această protecție integrată a plantelor trebuie să fie deja pusă în aplicare. Cât de departe s-a ajuns? Domnule Rossi, cred că lista în ceea ce privește uh, organismele dăunătoare care trebuie să fie notificate trebuie să fie um, limitată. Cred că vorbim de o povară foarte mare, birocratică și de aceea cei care nu sunt atât de periculoși în ceea ce privește răspândirea nu ar trebui să fie raportați. De aceea vreau ca această listă să fie limitată și să păstrăm și pe viitor sănătatea plantelor noastre. Mulțumim, doamna Pilar Ayuso. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului. Sunt de acord cu ce a spus mai devreme în prezentarea sa. Cred că este foarte bine ca toate actele legislative pe acest subiect să fie adunate într-un singur regulament și să constituie un pachet în care să fie totul armonizat și toată lumea să poată înțelege. Primul comentariu legat de propunere. Proiectul este cam generalizat și prea multe ră, lucruri rămân deschise. Regulamentul ar trebui să includă toate aspectele importante și nu cred că ar trebui să există atât de multe aspecte delegate comisiei. Este bine în unele privințe, dar cred că prea multe lucruri rămân deschise în acest fel. Lista dăunătorilor de carantină și stabilirea unor cerințe echivalente trebuie să se regăsească în actul de bază. Trebuie să stabilim și dăunătorii uh, prioritari, pentru că um, aici se vor concentra majoritatea eforturilor noastre. Există și mai multe evaluări de risc uh, în funcție de poziția geografică a țărilor. Cred că lista aceasta cu dăunătorii prioritari trebuie să fie mai detaliată și să se regăsească în regulament. Vrem un uh, vrem eliminarea procentului maxim de uh, dăunători pentru că acesta poate să difere de la o regiune la alta. De asemenea, e nevoie de clarificări cu privire la posibilitatea de a lua măsuri în domeniul privat. Aici vreau o clarificare din partea Comisiei. În Spania avem o problemă juridică pentru că proprietățile private nu pot fi supuse acestor reguli. În ceea ce privește zonele protejate, textul Comisiei nu prevede mișcarea um, plantelor protejate. Aici cred că ar trebui să fim mai flexibili. În ceea ce privește um, materiale ce provin din zone neprotejate, Regulamentul uh, ignoră noul statut al insulelor Canare și al unor teritorii franceze de peste mări. Trebuie să vedem care sunt uh, implicațiile aici. Pentru că credem că insulele Canare nu ar trebui să fie excluse din acest uh, comerț. În ceea ce privește controlele și verificările oficiale, Aici ar fi nevoie de o creștere a resurselor umane calificate. Vor fi tot mai multe plante și va fi nevoie de mai multe programe de distrugere și eradicare și așa mai departe. Prin urmare, cred că regulamentul trebuie să stabilească niște condiții generale de bază și apoi statele membre să decidă ce și cum uh, delegă. În concluzie, când vine vorba de finanțare, nu există nicio legătură cu CFM în ceea ce privește prevederile financiare cu acest, regate de aceste activități, deci aș dori să știu uh, care este legătura dintre cele două regulamente. Să știm ce dăunători vor fi um, finanțați. Doamna Kadenbach, mulțumesc. Aș dori să continui cu cele spuse de doamna Clas în ceea ce privește principiul prevențiunii. Acesta trebuie să fie legat și de politica agricolă comună. Nu vorbim doar de combaterea acestora prin intermediul pesticidelor, ci trebuie să vedem cum arată agricultura în acest sens. Au, au, discut, au existat discuții și în comisia noastră în ceea ce privește culturile și faptul că există foarte mulți dăunători acolo. Cred că ar trebui să ținem cont în regulament și de uh, agricultura alternativă prin monoculturi, pe faptul că există exact aceeași cultură an la rând, Aici uh, se încurajează și formarea organismelor dăunătoare și de aceea e nevoie în Uniunea Europeană de această nouă abordare în legătură cu o agricultură alternativă. Cred că ar trebui să apară și acest aspect în regulamentul despre care vorbim. Mulțumim, mergem mai departe. Vom da cuvântul comisiei dacă se află cineva în sală. Da, domnule Bunel, vă rog. Bitte. merci beaucoup, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumim raportorului și raportorilor din umbră pentru acest raport care ține seama de propunerea comisiei. Voi trece în revistă unele aspecte menționate de unii membri ai comisiei. În primul rând, actele delegate sau actele de punere în aplicare. Aici eh, suntem în miezul unei dezbateri interinstituționale între Parlament, Consiliu și Comisie. Am eh, urmat eh, prevederile tratatului de la Lisabona și am propus ca lista de organisme dăunătoare să fie modificată printr-un act de punere în aplicare. Credem că ar fi prea greu să uh, introducem lista în actul actual, pentru că acesta ar trebui modificat uh, de multe ori prin proceduri rapide atunci când apar boli noi și propunem astfel acte de punere în aplicare. În al doilea rând, un comentariu legat de compensațiile financiare. Este important pentru că Măsurile noastre se învârt în jurul a trei piloni. Primul, notificarea rapidă de către producători cu un diagnostic imediat pentru a stabili ce, despre ce boală e vorba. În al doilea rând, măsuri rapide ce trebuie luate de autoritățile locale, regionale și naționale, sprijinite de Comisia Europeană. Al treilea pilon, compensațiile financiare pe măsura pagubelor provocate de dăunători. Pentru ca proprietarii să ne poată notifica rapid. Avem însă exemple în care uh, autoritățile naționale au fost sesizate la un an, doi, trei după apariția boilor pe teritoriul lor. Dacă există o întârziere atât de mare, atunci, din nefericire, deja organismele dăunătoare s-au răspândit pe o suprafață prea mare pentru a putea fi eradicate. Deci, notificările făcute de proprietari, de producători să fie foarte rapide și astfel și compensațiile importante sunt deosebit de importante nu doar pentru plante, dar și în ceea ce privește doborârea arborilor atunci când proprietarii uh, taie uh, pomii fructiferi, așa cum s-a întâmplat în Sicilia cu o boală ce a afectat portocalii, noul uh, pom va rodi abia după 5-10 ani și în acest timp nu are venituri. Trebuie să ne gândim și la acest aspect și să uh, prevedem uh, soluții. Un alt aspect, informarea publicului. S-a menționat acest aspect. Este important ca publicul să fie informat, mai ales cu privire la importurile din țări terțe. Am văzut cu toții la aeroporturi uh, afișe în care se vorbește despre importul de carne, de produse lactate și așa mai departe, ar trebui să înlocuim afișele acestea cu unele care să vorbească despre produsele de origine animală, dar și despre plante. Pentru că turiștii pot să aducă puieți, fructe și așa mai departe, fără să știe că acestea pot provoca boli grave. Un alt aspect important ce a fost menționat este aplicarea exercițiilor de urgență pentru a testa uh, răspunsul autorităților. Acestea vor fi aplicate. Apoi un al patrulea punct referitor la uh, speciile invazive. Este un punct important, dar știți că uh, și colegii noștri de la uh, Direcția Generală pentru Mediu au uh, propus un text legat de acest aspect, referitor și la plante și la animale. Uh, toate prevederile trebuie uh, să fie incluse în acest cadru mai larg. Și apoi un ultim punct, ce a fost menționat de mai multe ori, accesul uh, la domeniul privat atunci când uh, plantele și arborii sunt contaminate cu unele boli. Bineînțeles, serviciile oficiale nu pot intra în grădinile private fără a informa uh, proprietarii să intre și să taie pur și simplu copacii. E imposibil, dar este important atunci când este descoperită o boală într-un parc, într-o grădină, ca autoritățile fitosanitare să poată interveni și să ia măsurile potrivite, fie să taie plantele respective, fie să le taie și să le distrugă, pentru ca acestea să nu devină un focar de uh, boală care să se transmită pe un spațiu mai mare. Trebuie să încadrăm această situație pentru a evita abuzurile. În fine, ca să-i răspund doamnei Clas legat de pesticide, acest aspect nu este, nu face obiectul acestui raport, dar apropo de pesticide, care, dată fiind uh, toxicitatea lor pentru om, pentru insecte, pentru animale, au fost interzise, și care ar putea fi utilizate în cazul speciilor uh, minore sau al focarilor de infecție. Există o posibilitate în regulamentul fitosanitar că atunci când există un focar uh, de boală nouă, să poată fi folosite pesticide ce nu sunt în mod normal autorizate pentru acest uz. Și aceasta pentru a trata plantele pentru care aceste pesticide nu sunt făcute. Doamna Clas s-a referit și la directiva privind protecția integrată a vegetalelor, a plantelor, ce va intra în vigoare în, în 2015. Este un act important. Am colaborat deja cu statele membre pentru ca ele să poată pune în aplicare uh, dispoziții privind sensibilizarea agricultorilor legat de riscul folosirii acestor produse fitosanitare, pentru că acestea pot uh, lăsa reziduri. Apoi legat de reglarea utilajelor care răspândesc pesticide pe ogoare, am vorbit deja cu statele membre și știm că s-au făcut progrese în multe state. Acum lucrăm la un raport de informare cu privire la punerea în aplicare a acestor dispoziții și îl vom finaliza în lunile următoare. În ceea ce privește rotația culturilor și politica agricolă comună. Toți experții și cei fitosanitari și cei agronomici sunt de acord că această practică este indispensabilă pentru îmbunătățirea randamentului uh, solului și pentru a diminua impactul bolilor. Este clar, dacă mai mulți ani la rând uh, este cultivată aceeași cultură pe aceeași parcelă, este nevoie de mai mult îngrășământ și crește riscul contaminării cu boli din cauza insectelor, bacteriilor, virusilor și așa mai departe. Toți experții sunt de acord că este o practică bună și chiar și noi am promovat-o când a fost uh, vorba de o boală în a porumbului provocată de o insectă. Însă, dacă am impune-o uh, ca practică uh, agricolă, colegii noștri de la Direcția Generală pentru Agricultură nu au fost de acord să o impunem ca practică în cadrul politicii agricole comune. Este o practică recomandată, dar nu este impusă. Pentru că s-a considerat că este prea greu să o impunem. Iată, domnule președinte, răspunsurile mele pentru raportori și pentru membrii comisiei noastre. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule, și acum îi dau cuvântul domnului Rossi pentru a încheia. Vă rog. Sì, grazie președinte. devo dire că s-a aperto un dibattito estremamente interessante. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă. Sunt recunoscător tuturor uh, celor care au intervenit, uh, raportori din umbră și comisiei. Sigur, trebuie să se facă ceva în legătură cu pesticidele, pentru că folosirea lor în exces duce la dezvoltarea unei rezistențe uh, la uh, aceste pesticide. De pildă, uh, păduchele uh, frunzelor. Uh, acum, uh, practic, în momentul în care acest dăunător apare, trebuie să tai copacul pentru că acest păduche al frunzei a devenit imun la orice pesticid. În legătură cu ceea ce a spus Comisia, sunt de acord aproape cu tot ceea ce s-a spus o să uh, vorbesc uh, și o să fiu foarte atent uh, atunci când este vorba de acte delegate sau acte de punere în aplicare. Sigur, trebuie să reacționăm rapid. În legătură cu ceea ce au spus colegii, sunt de acord cu totul. Cred că putem să găsim o linie comună pentru combaterea acestor organisme dăunătoare care au un impact asupra uh, bunelor practice uh, agricole. Trebuie să acționăm rapid, sunt de acord cu acest lucru. Și ideea organismelor uh, dăunătoare care trebuie publicată și ea trebuie să fie cât mai scurtă. De ce? nu putem să punem un plafon asupra numărului de donatori prezenți pe această listă. Ă, sigur, ă, cu cât punem mai mulți pe listă, trebuie să avem în vedere că și costurile ă, vor crește. Avem nevoie de informații în legătură cu certificatele plantelor, riscurile pe care aceste, acestea le presupune, le importurile de plante. Trebuie să avem astfel de informații la nivelul tuturor punctelor de intrare, aeroporturi și porturi să îi spun doamnei Ayuso, uh, îi mulțumesc uh, că, uh, vrea și ea să se implice. Sunt interesat să văd care va fi rezultatul însă, în primul rând, trebuie să convenim asupra unei linii uh, adoptate de toți colegii. Vă mulțumim, domnule Rossi. În data de 21 noiembrie amendamentele vom vota în 16 și 17 decembrie aici în comisie, apoi în februarie în comisia Agri și probabil în martie-aprilie va avea loc votul în sesiune plenară. Și cu acestea am închis punctul 14 de pe ordinea de zi și ne reîntoarcem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Vorbim aici despre taxe legate de EMA pentru activitățile de farmacovigilanță și o avem pe experta și raportoarea noastră, Linda McEvan, care poate să ia acum cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi Colegii știu că este a treia oară când această comisie uh, abordează legislația privind farmacovigilența, siguranța medicamentelor, modul în care sunt monitorizate efectele secundare, uh, cum sunt codificate acestea la nivel european, uh, cum sunt informațiile răspândite la nivelul Uniunii Europene. Sigur, avem multe slăbiciuni în sistemul nostru Uh, știm uh, scandalul mediator cu care a trebuit uh, să ne confruntăm. Avem verici slabe care în momentul de față sunt abordate. Atunci când am creat sistemul privind farmacovigilența cu 2 ani în urmă, am convenit că de acum, de atunci încolo, farmacovigilența uh, trebuie să implice niște taxe plătite uh, companiilor. A fost adoptată legislație anul trecut, însă în momentul de față nu avem un sistem de colectare a taxelor. De aceea trebuie să uh, instituim un astfel de sistem de colectare a taxelor. Și despre asta este vorba în această legislație. Lipsa unei taxe uh, creează probleme uh, nu numai pentru EMA, care a primit uh, multe sarcini suplimentare, dar și pentru statele membre întotdeauna uh, atunci când e vorba de un nou medicament, uh, uh, agențiile la nivel național trebuie să preia toată munca de analizare a acelui medicament și tot ceea ce implică punerea sa pe piață. Trebuie să găsim un, o modalitate de a finanța această muncă suplimentară pe care trebuie să o facem prin legislația nou adoptată. Cum se stabilește această uh, taxă? La ce nivel? În ce cuantum? Comisia a propus uh, taxe în două categorii. Uh, pe de o parte avem uh, o uh, taxă fixă pe care toate agențiile o vor plăti uh, către EMA pentru uh, munca în domeniul farmacovigilenței desfășurată la nivel uh, central. Apoi, alte taxe vor fi pentru anumite sarcini din domeniul farmacovigilenței. Banii vor fi împărțiți între statele membre și EMA. În primul rând, uh, taxa fixă. Această EMA uh, primește astfel de taxe de la firmele farmaceutice. Însă, pentru prima oară, agenția va trebui să lucreze și în ceea ce privește produsele descentralizate, pentru că produsele care au fost uh, autorizate uh, sunt și la nivel descentralizat. Astfel, Comisia a venit cu o idee în legătură cu modul în care poate să instituie astfel de taxă fixă. Cost Costurile generale sunt de 38 de milioane de euro și vor să obțină jumătate din această sumă prin astfel de taxe uh, fixe. Aceste taxe fixe, potrivit Comisiei, uh, se colectează pe baza uh, punctelor, intrărilor din baza de date îl salut pe uh, Ken Collins. Ideea este uh, să se uh, colecteze această taxă fixă pe baza numărului de articole, a intrărilor care există în fiecare bază de date. Prima problemă este că nu sunt sigură că această modalitate este cea mai bună modalitate de a calcula cât trebuie să plătească o companie. Pentru că pot, trebuie să avem uh, în vedere și uh, ambalajul, pentru că uh, ambalajul poate să conțină 30 de uh, unități, 10 unități și așa mai departe. Deci, ideea este că taxa să se bazeze pe numărul de ingredienți activi autorizați. A doua problemă pe care o am în legătură cu propunerea comisiei este că, după ce am stat de vorbă cu reprezentanții EMA în legătură cu munca suplimentară pe care trebuie să o facă, mi se pare că Comisia a supraestimat și vreau să aud comentariul dumneavoastră. Ați vorbit de 19 milioane de euro. Chiar dacă te uiți la ceea ce am uh, propus, am uh, sporit uh, taxa pe unitate pentru fiecare companie, de fapt am redus această taxă pentru că cu cât sunt mai puține produse autorizate, cu cât sunt mai puțin uh, ingredienți activi autorizați. Și suma de care vorbesc este de 10,5 milioane euro suficienți pentru a acoperi uh, costurile pe care le-au calculat. unele uh, companii deja plătesc taxe către EMA, deci nu putem să facem aceste companii să plătească de două ori. Deci eu sugerez ca banii care merg la EMA pentru produsele centralizate să uh, fie reduși. Apoi, în legătură cu procedurile specifice. În momentul în care un medicament este pus pe piață, lucrurile nu se, oplesc, nu se opresc aici. Companiile trebuie să uh, elaboreze rapoarte uh, periodice legate de siguranța medicamentului. Și uh, dacă există o problemă cu medicamentul respectiv care este raportată către EMA, trebuie să existe o posibilitate de a face o anchetă rapidă și să existe o procedură uh, rapidă. Uh, de aceea se, produce, se uh, propune și uh, instituirea unei uh, taxe asupra companiilor farmaceutice pentru a acoperi aceste costuri. Unii ar putea să spună de ce trebuie să plătim taxe suplimentare, pentru că prin o legislație povara asupra uh, companiilor a scăzut. Uh, până acum, uh, rapoartele privind siguranța unui medicament trebuiau să fie de, uh, înaintate către toate agențiile din um, Europa, din comunitatea europeană. Acum, astfel de rapoarte trebuie transmise numai către EMA. Există însă o problemă legată de procedura de urgență. Și uh, aici uh, s petrec, așa s-au petrecut lucrurile și cu scandalul mediator. Se propune o uh, taxă de 168.000 de uh, euro, o taxă fixă. Însă dacă este o problemă cu un medicament, ă, s-ar putea ca unul dintre ă, ingredientele active ă, din medicamentul respectiv să fie prezent în mai multe medicamente, nu numai în acela. Deci se propune o Uh, împărțire uh, a acestei sarcini 70% uh, pentru EMA, 23% pentru statele membre. Statele membre pot să spună, ei bine, stai puțin, dacă noi facem toată treaba sau mare parte a activității de supraveghere, de ce EMA este cea care primește cea mai mare parte, adică acel 70%? de aceea se poate sugera o uh, schimbare în această distribuție între uh, EMA și statele membre. Problema este analizată la Consiliu. Eh, sigur, eh, este numit de pilot, un stat membru numește un raportor eh, pentru, un anumit, pentru a face o anumită trimitere la EMA, dar se pot numi și coraportori și asta presupune bani. Deci s-a vorbit de această sumă fixă de 168 de mii. Eu propun să nu avem o taxă fixă pentru trimiteri pentru că trimiterile pot să fie în legătură cu uh, o substanță activă sau cu cinci sau șase. Uh, Consiliul director de la EMA uh, poate să hotărască acest lucru. Uh, sigur, Comisia dorește să existe un echilibru între taxa percepută și volumul uh, de muncă pe care îl presupune analiza medicamentului respectiv. Aș dori să știu care este punctul de vedere al Comisiei. Comisia spune că unele categorii de produse să fie excluse din uh, obligația de a plăti taxe în domeniul farmacovigilenței E vorba de medicamentele homeopate. Medicamentele din plante și homeopate să nu fie incluse în legislație. Aș dori să uh, se elaboreze un amendament în acest sens. Dacă e vorba de medicamente din plante sau uh, homeopate înregistrate, ele nu vor face obiectul acestei taxe aceste uh, medicamente homeopate uh, care au o autorizație, acestea beneficiază de o reducere în uh, propunerea Comisiei. Acum, în legătură cu medicamentele generice, pentru că ați propus o reducere în această taxă în legătură cu medicamentele generice. Aveți un discount, o reducere de 20% în propunerea dumneavoastră. Am vorbit de modul în care ați propus uh, uh, schimbarea acestei uh, taxe uh, fixe. În cazul medicamentelor generice se va uh, plăti în funcție de substanțele active, de ingredienții uh, activi. Emma mi-a spus că mai, jumătate din trimiterile din perioada 2009-2013 au provenit în legătură cu uh, medicamentele generice și de aceea mă întreb de ce trebuie să beneficieze de o reducere în procedura de trimitere uh, dacă acestea uh, reprezintă ponderea acestor trimiteri. Vreau să înțeleg că Uh, diferența uh, în legătură cu uh, utilizarea bine stabilită a medicamentelor generice, well-established use. Nu înțeleg acest punct și doresc să îl clarificați. Pentru că trebuie să clarificăm numărul taxelor. Deci trebuie să ajungem la un uh, acord în această privință. Ar fi trebuit uh, să avem acest uh, lucru mai uh, devreme, însă Comisiei au trebuit doi ani să elaboreze această propunere. Din câte înțeleg, lucrurile se accelerează în Consiliu. Consiliul dorește să Uh, elimine partea centralizată a taxei uh, pentru uh, EMA. Asta am auzit că s-a întâmplat în grupul de lucru al Consiliului săptămâna trecută. trecută mă, scuzați. mă întreb dacă acest lucru este adevărat. Mi se pare ilogic să eliminăm partea descentralizată a taxei. Trebuie să existe o partajare, dacă vreți, între cele două uh, brațe ale procesului de reglementare. Anul viitor sau uh, în 2015 Comisia are în vedere un nou regulament în ceea ce privește farmacovigilența. Deci avem nevoie de soluții rapide acum uh, pentru a finanța activitatea și dacă vreți să faceți uh, schimbările uh, revoluționare, puteți să revizuiți aceste taxe într-un an sau doi ani. Știu că unii colegi nu sunt mulțumiți de calendarul care este foarte strâns. Dacă Uh, trebuie să ajungem la un acord. Uh, ideea, calendarul este ca acest raport să ajungă în plenara din aprilie. Nu se poate mai devreme. Mulțumesc. Mulțumim, Linda, și doresc să o salut și pe Eva care se află alături de noi. Îl salut pe domnul Ken Collins, care cred că a apreciat foarte mult această comisie. Este acum lângă doamna Dagmar Rodberent în sală. Bine ați venit aici, în mijlocul nostru și mă bucur mult că vă putem saluta azi alături de noi. Bine ați venit! Bine, trecem acum la raportorii din umbră. Doamna Pilar Aiu, prima din partea PP. Vă rog! Vă mulțumesc mult, domnule președinte, și îi mulțumesc și colegii noastre pentru raport și pentru buna cooperare cu raportorii din umbră. Sunt de acord cu tot ce a spus dumneaei. Sunt de acord cu faptul că ar trebui să existe o taxă pentru munca făcută și că aceasta ar trebui să se facă pe activ, ingredienții, ingredienții activi și nu pe numărul de pastile dintr-o cutie de medicamente. În ceea ce privește finanțarea raportorilor, cred că ideea vehiculată e una bună. Sunt de acord cu faptul că medicamentele generice nu ar trebui să se bucure de o reducere. Dacă acestea sunt importante pentru agenție în ceea ce privește raportarea, atunci trebuie să se plătească această taxă pentru ele. Creșterea din taxa anuală pe care o sugerează doamna raportor, cred că se merge prea departe, așa cum vă spuneam și la reuniunea raportorilor din umbră. Mi-aș dori ca Comisia să ne explice ce criterii folosește pentru a calcula această sumă. mai ales pentru că urmează să își revizuiască Comisia legislația privind farmacovigilența. Apoi nu cred că trebuie să existe o dublă taxare. Sarcinile trebuie să fie foarte bine separate, unele să țină exclusiv de competențele EMA, pentru care e nevoie de finanțare, și apoi alte lucruri care sunt de competența statelor membre. Cred că e important să existe această separare clară, mai ales când vorbim de finanțare. Și aceleași întrebări le am și eu pentru comisie, pentru că ar fi foarte interesant să le auzim. auzim. Vă mulțumim! doamna Parvanova are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor și avem un mare nivel de încredere în ceea ce privește felul în care lucrează cu raportorii din umbră. Am uh, colaborat cu succes și în um, runda premergătoare în ceea ce privește dosarul privind farmacovigilența. Chiar dacă a existat o întârziere din partea comisiei, sperăm să putem să combinăm aceste două dosare și să le finalizăm pe parcursul acestui mandat. Consiliul va suporta un anumit grad de presiune și probabil va fi nevoie de negocieri în avans. Cu toate acestea, aș dori să menționez faptul că punctul cel mai important în acest dosar ar fi să ajungem la un nivel de transparență și simplicitate. Au existat anumite tensiuni și au existat și păreri contrare în ceea ce privește EMA și dacă trebuie să aibă taxe adiționale din industrie sau dacă vorbim aici de un conflict de interese. E o muncă care trebuie să fie făcută. Există practici, practici similare, nu e nimic în neregulă, nu e un conflict de interese să plătești pentru niște servicii. Bineînțeles că EMA trebuie să fie finanțată așa cum trebuie, nu doar prin buget, ci și din părțile implicate. Apoi, plata pentru substanțele active. Sunt de acord cu doamna raportor. Da, pentru că altfel s-ar ajunge la dificultăți dacă ne bazăm doar pe dimensiunea pachetului. Apoi, cred că ar trebui să existe aceeași abordare și în ceea ce privește medicamentele generice. Uh, Aș prefera mai degrabă să văd o taxă fixă anuală, pentru că dacă folosim dimensiunea pachetelor, efectele ar putea fi negative asupra statelor membre, pentru că din motive istorice e nevoie de o administrare mai detaliată la acest nivel. Însă, în linii mari, putem continua cu munca pe care ne-am propus-o împreună, astfel încât să clarificăm aceste chestiuni. Probabil că ar fi bine să auzim niște estimări din partea Comisiei, dacă au asemenea estimări abordări pentru a vedea care ar fi impactul celor două abordări diferite. Aștept să continuăm munca cu doamna McEvan și sper că vom avea un dosar încurnat de succes și puternic. Mulțumesc! Vă mulțumim! Are cuvântul doamna Iana Kodakis acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să o felicit pe Linda pentru ceea ce a făcut până acum. Cred că va fi un fel de, acest dosar e un fel de bumerang care se tot întoarce spre dumneavoastră ca un coșmar. Același lucru și în ceea ce privește directiva privind tutunul. Mă îngrijorează următorul fapt. S-a cerut să existe un raport cât de repede. Dacă îl analizăm, vedem că de fapt nimeni nu e de acord cu nimeni. Deci va fi un raport greu. Va fi greu să obținem o majoritate pentru că există diferite puncte de vedere. Mă îngrijorează faptul că întreaga idee acestui raport e următoarea. Da, știu că avem nevoie de taxe, însă probabil se va ajunge la ceva diferit timpul pe care îl investim, banii pe care îi investim. Nu sunt sigură că e bine să facem ceva foarte repede și ce să schimbăm peste un an, în loc să facem ceva care ar putea fi de folos pe un interval mai lung. Sunt niște puncte care mă îngrijorează în ceea ce privește taxele. Acest, aș dori ca acestea să fie proporționale. Comisia cred că are o abordare puțin diferită față de EMA, trebuie să ne asigurăm că nu există taxe duble. Totul se bazează pe un sistem informatic cu EMA care pe moment nu pare să funcționeze și EMA nu știe exact când va funcționa și aceasta s-ar putea să fie o problemă. Sprijin uh, cele spuse de Linda în ceea ce privește taxarea pe baza substanțelor active. Apoi sunt de acord și în ceea ce privește excepțarea medicamentelor homeopate și cele din plante. Apoi autoritățile delegate și taxe ulterioare. Aici nu sunt tocmai de acord, trebuie să vedem cum putem controla un asemenea proces. Însă am încredere în faptul că doamna raportor va face un raport foarte bun, bucurându-se de sprijinul nostru. Mulțumim! Mulțumim, doamna Sosa, din partea GUE. Obrigada, președinte. Eu vă ser mult breve. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. cred că multe aspecte ale acestui raport au nevoie de clarificările pe care le-a cerut deja raportoarea din partea comisiei. O felicit pe Linda pentru eforturile pe care le-a depus în acest dosar. Cred că avem o treabă foarte grea și există mai multe lucruri ce trebuie uh, luate în considerare. Cred că raportarea a îmbunătățit propunerea comisiei, e un bun punct de plecare, dar, după cum a spus, mai există aspecte ce trebuie lămurite de comisie. Altfel, noi, raportorii din umbră, nu prea înțelegem exact ce se propune. Vrem să evităm dubla taxare. Iar în ceea ce privește IMM-urile și micro-întreprinderile, poate ar fi cazul să le lăsăm mai mult timp pentru a plăti taxele. Mai ales în statele unde există probleme financiare tot mai mari. Așadar, în uh, acele cazuri nu vrem să îngreunăm și mai mult situația companiilor. Iar aceste micro-întreprinderi și IMM-uri au un timp destul de scurt în care trebuie să plătească taxele și astfel ar putea să uh, nu mai poată să comercializeze medicamentele. Mai avem timp să mai lucrăm pe marginea acestui dosar, deși, într-adevăr, termenul limită este destul de aproape și aștept să văd cum se va potrivi această propunere cu propunerea viitoare, mai generală, pe care se pare că o va uh, face publică Comisia. E totuși o contradicție aici, lucrăm pe o parte a întregului care va fi întreruptă, pentru că nu știm ce va urma după aceea și nu știm cum se va potrivi cu contextul mai larg.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 Se pare că cineva a vrut să nu stau lângă Ken și asta a fost uh, motivul pentru care nu funcționa microfonul. Dragi colegi, este o propunere dificilă. M-am uitat... Ar, am fi putut să avem propunerea mai devreme din partea comisiei. Prima propunere avea niște idei scandaloase. Nu știu dacă a fost o greșeală din partea Comisiei sau EMA, dar nu vreau să insist. Acum avem o propunere care, ca să spun așa, este cel mult prematură și de neînțeles. Și nici ideea generală nu mi se pare coerentă. Cred că poate raportul doamnei McAven și cu amendamentele de rigoare, poate uh, putem să ajungem la o coerență mai mare. În ceea ce privește farmacovigilența, când vorbim de acest aspect, vorbim de un posibil pericol pentru sănătatea publică. Vorbim de semnale care vin din partea companiilor farmaceutice. Se exclud unele uh, medicamente, cum ar fi cele homeopatice. Când vorbim de medicamente din plante, de medicamente uh, îndelung folosite, probabilitatea unui semnal este, să zicem, nu zero, dar aproape de zero. Trebuie să, să reflectăm și acest lucru în uh, legislație, dar acest lucru nu s-a întâmplat când vorbim de farmacovigilență și de aspectul privind sănătatea publică, mă întreb de ce nu e menționat nicăieri în propunere că este o problemă de sănătate publică. Deci responsabilitatea autorităților de sănătate publică nu este luată în considerare. Mi se pare greșit pentru că sunt incluse procedurile naționale de autorizare. Dacă ar fi o procedură centralizată, atunci ar fi justificat, dar aici este vorba despre procedurile naționale de autorizare. Știm că acestea pot fi în regulă sau nu. reducerea în privința uh, medicamentelor generice este ridicolă, pentru că cu cât uh, îmbătrânește mai mult un produs, cu atât devine mai sigur, este clar. Și produsul mai vechi este cel mai probabil să fie unul generic. Nu ai nevoie de prea multă imaginație ca să-ți dai seama că este un generic. de ce medicamentul generic să beneficieze de o reducere, dar altul care are aceeași substanță activă nu. Legat de alte reduceri, există o reducere considerabilă pentru IMM-uri și doamna Susa s-a referit la acest lucru. Da, înțeleg ce a spus, dar definiția dată de Comisia IMM-urilor este foarte ciudată. Dacă vă referiți la IMM-uri, ar trebui să vă referiți la întreprinderi extrem de mici sau să vă referiți la cantitatea de produse uh, care este fabricată, dar nu definiția pe care o aveți aici. Apoi, când vorbim despre finanțarea sistemului, cred că e o idee bună să avem o taxă anuală. Dar o taxă forfetară anuală așa cum este menționat în articolul 7, ar fi o idee bună doar dacă am avea niște unități. Dar dumneavoastră nu ați analizat această idee. Dacă vrem să analizăm ideea unei taxe forfetare, trebuie să avem o definiție clară a unităților și EMA trebuie să aducă uh, unele clarificări. Și să existe niște distinții foarte clare. Pentru mine este important și cine face ce ieri când am discutat cu domnul Razi și poate unii dintre dumneavoastră nu ați fost aici, am avut un schimb de uh, opinii și un reprezentant din partea Parlamentului în Consiliul de Administrație a spus că acest Consiliu de Administrație vrea să aibă un cuvânt de spus în viitoarea legislație. Eu am fost destul de politicoasă și am spus că legiuitorul este Parlamentul împreună cu Uh, Consiliul și cu o contribuție a Comisiei. Dar Consiliul de Administrație nu trebuie să aibă niciun cuvânt de spus. Doamna Iana Kudachi s-a vorbit despre autoritățile delegate. Cred că v-ați referit la acte delegate. Sunt de acord, actele delegate sunt o idee bună pentru modificare. Știu că unele state membre nu vor să existe acte delegate, dar dacă facem acte delegate, le facem cu acordul Parlamentului. Și în trecut nu am reușit să gestionăm problema actelor delegate cum trebuie. Eu încă cred că acestea sunt o idee bună, dar trebuie să fie foarte bine gândite. Ce facem cu raportările? 168.000 de euro este o sumă inventată. Ați fost destul de sincer și, să, și ne-ați spus că E vorba de multe ore uh, petrecute uh, de autorități, analizând situațiile respective, dar știm că sunt niște cifre inventate. Există raportări necesare, dar există și raportări inutile, unde pur și simplu autoritățile naționale vor să scape de responsabilitate. Trebuie să facem distinția între procedura de autorizare națională și cea centralizată. Autorit autoritatea națională are mai multe responsabilități în privința autori autorizației naționale decât autoritatea centrală. Deci, ele trebuie să participe și la cost? Da, trebuie să participe pentru că este vorba de o problemă de sănătate publică. Dar, totodată, cred că fiecare autoritate națională care face o raportare pe lângă EMA nu poate să fie raportor sau coraportor. A reprezenta un conflict de interese inacceptabil. Deci este un punct esențial ce trebuie inclus. Apoi, legat de cine face munca, putem spune că EMA face totul singură. Nu m-aș supăra dacă așa ar sta lucrurile atâta vreme cât statele membre și autoritățile naționale au un cuvânt de spus și pot fi raportori și primesc bani pentru munca lor. Sunt de acord, putem să procedăm așa, dar atunci vreau să știu pentru ce primesc acei bani. Și să fie foarte clar câte ore lucrează pe un anume subiect. Să avem uh, o situație foarte clară. Unii spun, da, dar nici Emma nu face așa, dar aici nu se pune problema așa. Emma este autoritate centrală care delegă sarcinile. Dar dacă autoritățile naționale vor să colaboreze, ceea ce este bine, atunci trebuie să-și asume responsabilitatea. În ceea ce privește suma Linda a spus că trebuie să o reanalizăm, da, și trebuie să vedem și cum trebuie gestionate raportările. Poate există o raportare ce afectează un produs, dar ar putea să afecteze și alte mii de produse. Deci trebuie să examinăm cu atenție acest aspect. În fine, cred că trebuie să fim atenți. Știm că măsurile de austeritate care sunt invocate de statele membre presupun că banii primiți de autoritățile naționale sunt din ce în ce mai puțini, ele vor să fie cofinanțate de la bugetul european. Poate nu așa ar trebui să stea lucrurile, este o practică pe care am uh, acceptat-o prea multă vreme, acum ele devin lacome. Dar nu înseamnă că trebuie să acceptăm situația așa cum este. Trebuie să definim foarte clar care este costul raportării, cât este plătit din bani publici, pentru că este o problemă de sănătate publică, ce este plătit, cât este plătit de companii, cât se duce la raportorii și coraportorii din statele naționale și cât revine autorității care face raportarea. În ceea ce privește uh, suma forfetară, Într-adevăr, trebuie să vedem exact ce este acoperit de această sumă și EMA trebuie să facă cercetări în această privință. Companiile nu mai au această responsabilitate. Taxa forfetară acoperă mii de companii care poate nu vor emite niciun semnal vreodată. Deci, taxa forfetară trebuie să fie rezonabilă. Voi încerca să depun și eu amendamente până vineri și poate să prelungim termenul până vineri seară. Măcar avem mai multă vreme pentru a depune amendamente. Und now the commission, please. Bine, comisia, atunci cine dorește să ia primul cuvântul? <coughs> Thank you, Chair. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorilor, uh, raportorii și raportorii din umbră pentru comentarii. În ceea ce privește uh, cea mai mare parte a propunerii, nu vedem uh, dificultăți din partea Comisiei. Totuși, aș vrea să împărtășesc uh, punctul meu de vedere în legătură cu amendamente 39, 12, 13, 14. În legătură cu amendamentele 3 și 9, nu în propunerea noastră, rotația uh, taxei uh, Uh, propunem o 20%, uh, o reducere cu 20% uh, a taxei fixe pentru medicamentele generice în legătură cu utilizarea bine stabilită a genericelor. Uh, am uh, hotărât acest lucru. Acest lucru este în uh, conformitate cu legislația privind farmacovigilența care scutește aceste, aceste produse de necesitatea unor raportări periodice medicamentele generice care sunt autorizate printr-o procedură centralizată care sunt incluse într-o autorizație mare beneficiază de o reducere de 75%. Prin urmare, ar fi o inconsecvență din punctul nostru de vedere dacă uh, medicamentele generice naționale nu ar beneficia de nicio uh, reducere. ele trebuie să fie tratate la fel cu alte produse. Vreau de asemenea să subliniez că nu există o uh, reducere pentru taxele de procedură. În ceea ce privește uh, amendamentul 13, taxa de sezizare, uh, co raportorii trebuie să fie remunerați din aceste taxe de, de sezizare. Uh, noi preferăm stabilirea unor sume și nu a unor procentaje în uh, text. Această abordare este preferată uh, de noi. am încercat să obținem toate datele de la EMA și de la statele membre și pentru uh, a uh, uh, puncta mai bine o serie de probleme în propunerea noastră. În ceea ce privește amendamentul 14, creșterea de la 60 la 68, reducerea domeniului de aplicare a taxei fixe. Însă definiția unității care poate să fie uh, taxate, uh, dorim să subliniem că există un număr de elemente variabile care trebuie avute în uh, vedere. Uh, numărul unităților care vor fi taxate rămâne stabil. Comisia poate să ajusteze uh, această sumă prin acte delegate și mă bucură să aud că uh, membrii comisiei împărtășesc acest punct de vedere. Atunci când am început să calculăm numărul produselor, în propunerea noastră, vorbim de jumătate de milioane de produse și cu propunerea raportorului, reducerea ar fi la 130 de mii, iar costurile, dat fiind uh, domeniul de aplicare schimbat, uh, deci ar scădea de la 19 milioane la 10 milioane. În ceea ce privește calendarul plății uh, uh, remunerațiilor, uh, amendamentul 12, cele 16 zile de la primirea raportului, după punctul nostru de vedere, nu este nevoie să se uh, uh, prevadă un termen. Remunerarea statului membre este o chestiune uh, care se tratează între EMA și statele membre. De pildă, uh, acordul de cooperare între uh, statele membre și EMA. Acesta este mult mai flexibil și poate fi modificat oricând este nevoie. În ceea ce privește partajarea costurilor uh, de personal, costurilor muncii. Sunt acoperite activitățile membrilor comisiei și alte activități, însă acest lucru trebuie văzut prin prisma propunerii de a elabora o definiție foarte clară. Uh, în Consiliu, uh, statele membre oferă informații suplimentare și sperăm că vom ajunge la uh, o modalitate echilibrată de partajare a costurilor legate de muncă între EMA și statele membre. Suntem de acord cu propunerea ca plant, medicamentele din plante și medicamentele homeopate uh, înregistrate să fie excluse din domeniul de aplicare uh, al acestei propuneri. Într-adevăr, în ceea ce este situația din Consiliu, experții din grupul de lucru uh, din Consiliu s-au întrebat dacă această taxă fixă este abordarea uh, uh, cea mai bună și statele membre au fost de acord cu această abordare uh, mixtă, taxa fixă plus o taxă pe baza serviciilor prestate. Poate că o astfel de abordare ar funcționa mai bine din punctul de vedere al membrilor Consiliului uh, statele membre. Uh, Curtea uh, de conturi a recomandat o abordare bazată pe costuri, însă în continuare se discută în Consiliu. Acest lucru este greu date fiind uh, chestiunile legate de modul în care sunt percepute costurile în diferitele agenții la nivel uh, național. Toate acestea depind de statele membre. Dorim să continuăm colaborarea strânsă cu dumneavoastră și uh, să oferim uh, informații suplimentare pentru a se ajunge la un acord final. Vă mulțumim și acum în final îi dau cuvântul Lindei McEvan cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dacă pracul costă foarte uh, mulți uh, bani, atunci trebuie să avem în vedere toate costurile implicate. Au fost foarte insistenți, au spus că nu uh, vor fi de acord, însă sunt de acord că trebuie plătiți de undeva. Nu propun o creștere a taxelor către companii, ci exact invers, așa cum a spus uh, Comisia. Pentru că dacă schimbăm uh, definiția taxei pe unitate, uh, dacă o facem plata pe numărul de ingrediente, nu am cifrele de la comisie, nu știu cam cât ar plăti în medie o companie, însă plătesc mai puțin. Deci Uh, vor plăti 68 de euro în loc de 86. 60 de euro în loc de 86. S-a făcut uh, o propunere. Emma a spus că poate să uh, desfășoare o serie de responsabilități suplimentare cu taxele existente. și au fost de acord cu uh, cifra de 10,4 milioane euro și nu 19 și ceva de milioane de euro. Uh, trebuie să fie foarte clar. Nu vreau să uh, crească suma pe care trebuie să o plătească companiile, ci exact invers. Uh, am organizat o întâlnire cu grupurile interesate mâine uh, după amiază la 3.30. Dacă colegii doresc să participe, probabil pot să-și aducă propria contribuție. Apoi, taxa fixă pentru, companii, pentru medicamentele generice. Companiile ar fi plătit mai mult uh, dacă ar fi plătit uh, pe ambalaj și plătesc uh, mai puțin uh, dacă se face raportarea la uh, substanța activă. În ceea ce a spus Dagmar Oberand, crearea de stimulente pentru statele membre pentru a raporta uh, produsele la EMA și a reduce costurile EMA pe de-o parte și a reduce propriile costuri pe de altă parte. Sunt trimise tot mai multe produse, produse descentralizate la prag. Însă nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat cu mediatorul. Nu vrem uh, să existe uh, factori de descurajare uh, la nivelul statelor membre. Pentru că dacă statele membre sunt uh, penalizate, să vedem ce s-a întâmplat cu mediatorul. Toată lumea știa că este o problemă cu acest medicament, dar nimeni uh, nu a putut să recurgă la o procedură unică pentru a controla ceea ce s-a întâmplat. el a fost uh, menținut uh, numai pe uh, piața franceză și în felul acesta a devenit problema exclusivă a francezilor. Noi vrem să ne asigurăm că dacă există o problemă cu un medicament, noi răspândim informația, încercăm să culegem toate informațiile din toate părțile. În momentul de față, ă, statele membre fac astfel de raportări ă, către EMA fără să primească vreo taxă pentru aceasta. Problema este că unele state ă, membre dețin toate datele, deci nu sunt uh, co-raportori și nu trebuie să ajungem la situația în care să reinventăm uh, roata când unele state membre dețin toată informația. Nu trebuie uh, să culeagă informația un alt stat membru. Deci, uh, dacă avem un sistem prin care se partajează rezultatele muncii de cercetare, mi se pare foarte simplu orice consultant, și sunt mulți consultanți în sală, spun, bun, asta este ce am de făcut, uh, sunt uh, multe aspecte pe care trebuie să le abordăm și e nevoie de o sumă X, o sumă mare. Uh, Emma externalizează o serie de activități, deci trebuie să se facă o evaluare. Câte persoane sunt implicate într-o anumită uh, activitate. Deci nu trebuie să existe o sumă fixă uh, pentru uh, aceste raportări, ci o sumă bazată, o taxă bazată pe tipul de serviciu uh, prestat. Uh, Curtea de Conturi a cerut ca cei care fac munca de fapt să fie și cei care sunt plătiți. Nu este normal să uh, se împartă suma jumătate-jumătate. Sunt de, ac- de acord cu doamna Iana Kudakis. A spus, este, uh, inițial s-a spus că e un uh, dosar simplu, toată lumea este de acord, dar de fapt lucrurile nu stau așa. Este frustrant să aștepți uh, doi ani o propunere și după aia să ai o propunere cu care nimeni nu este de acord. Trebuie să încercăm să ajungem la o formulă care să mulțumească pe uh, toată lumea. Sperăm că vom ajunge în această fază. Așa cum a spus uh, doamna Rodberent, este un text legislativ extrem de important pentru sănătatea publică. Vielen Dank, Linda. Îți mulțumim foarte mult, Linda. Termenul pentru amendamente îl vom pune la ora 18, la data de 8 noiembrie. Apoi vom discuta despre ele în 27 noiembrie Vom vota în 17 decembrie în comisie. Indicativ, vom vota la sesiunea plenară din luna aprilie acest raport. E un calendar foarte strâns în care trebuie să ne încadrăm bine și cu aceasta am ajuns la sfârșitul dezbaterii. La sfârșitul ordinii de zi, nu, încă nu, pentru că mai avem sănătatea animalelor. Și aici doamna Sousa o înlocuiește pe doamna Cartica. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. First of all, uh, uh, Ms. Liota... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doamna Susa, aș cere scuze că nu se află aici pentru această dezbatere. Echipa dumneaei este prezentă să-și ia notițe și să-i transmită întrebările. De aceea nu voi intra foarte mult în detalii, ci mă voi menține la punctele centrale ale raportului. Am primit o propunere de la Comisie în ceea ce privește sănătatea animalelor. Primul lucru pe care l-am observat a fost numărul foarte mare de articole conținute. Raportorul e de părere că acest regulament ar trebui să ajute să simplifice și să coordoneze legislația existentă în domeniul sănătății animalelor, astfel încât să îi reducă complexitatea și să asigure că este implementată așa cum trebuie. Dumnezeu este de asemenea conștient conștientă de faptul că vorbim de, de peste 40 de directive și regulamente în domeniul sănătății animalelor în această propunere. Însă îi se pare greu să înțeleagă faptul că această propunere de 262 de articole și o parte dintre ele trebuie să fie uh, prin acte de punere în aplicare și de implementare, nu duce la simplificare, nu, e o propunere foarte complexă. Raportorul a încercat să se asigure că poate deveni mai clară și mai transparentă. De aceea observați că există foarte multe amendamente depuse propunerii comisiei. Pe parcursul procesului de redactare al raportului, raportoarea S-a folosit de două principii ca linii directoare. În primul rând, prevenția e mai bună decât tratarea. Acest principiu pune accentul pe prevenire în ceea ce privește politicile din sănătatea animalelor. Apoi, aprobarea care apare în strategia privind sănătatea animalelor 2007-2013. O abordare integrată la sănătate care pune accentul pe interacțiunea dintre animale, oameni și mediile diverse în care trăiesc acestea. Raportorul nu a văzut clar în propunerea comisiei o legătură între bunăstarea animalelor și sănătatea animalelor. Există un număr mare de studii care au demonstrat faptul că există o legătură clară între bunăstarea și sănătatea animalelor și de asemenea există o legătură foarte clară între bolile animalelor și practicile uh, din agricultură în ceea ce privește creșterea animalelor. Pentru raportor, relația între bunăstarea animalelor și sănătatea animalelor este foarte importantă și aceasta trebuie să se regăsească foarte clar în articolele regulamentului. De aceea, dumneai a depus mai multe amendamente în acest sens. Cu toate acestea, doamna raportor vrea să spună că este conștientă de faptul că Comisia lucrează pe o propunere în ceea ce privește bunăstarea animalelor, o așteaptă cu nerăbdare și nu vrea să pună în pericol orice fel de rezultat al acestei propuneri. Și mai mult, raportorul a subliniat faptul că sistemul uh, care există acum în ceea ce privește agricultura și transportul restricționează foarte mult mișcările naturale ale animalelor, așa că acestea acum sunt mult mai stres stresate și de asemenea crește și nevoia de antibiotice. Din păcate, aceste circunstanțe duc la niște condiții ideale pentru agenți patogeni care se înmulțesc. Trebuie să împiedicăm acest proces astfel încât să avem grijă de sănătatea animalelor și a publicului a populației. De cele mai multe ori, o boală care afectează sănătatea animalelor poate să treacă la populație. Dacă prevenirea nu funcționează, atunci putem să ne confruntăm cu izbucnirea unor boli și atunci e nevoie de măsuri de control. Propunerea Comisiei are o listă extensivă în ceea ce privește asemenea măsuri și Comisia se află în rol de coordonator. Raportorul e de acord că e nevoie de mai multă coordonare și mai bună cooperare în acest domeniu. Însă, Dumnezeu nu crede că ar fi bine să li se ia responsabilitățile statelor membre și mai mult responsabilitatea lor democratică. După părerea raportoarei, lista de boli de la articolul 5, lista de specii pentru care se aplică reguli specifice, articolul 7, și lista de prevenirea bolilor și regulile de control care trebuie să fie puse în aplicare, ce apar în articolul 8, formează partea centrală a acestui regulament și sunt și partea centrală în ceea ce privește sănătatea animalelor în UE. Raportarea consideră că aceste părți ale, regle, ale regulamentului trebuie să fie supuse supravegherii democratice a Parlamentului și Consiliului. De aceea își dorește acte delegate pe aceste puncte. Acum ceva despre clonare. Probabil o parte dintre dumneavoastră ați observat că doamna raportor a introdus o definiție a animalelor clonate în raport. Animalele clonate și descendenții acestora sunt mult mai expuși în ceea ce privește bolile animalelor care ar putea fi transmisibile la oameni și mai există și alte riscuri de sănătate, cum ar fi malformații, funcționări grele ale organelor, de aceea consider că e nevoie de o definiție clară în acest sens. Am așteptat timp de mult timp din partea Comisiei o propunere în ceea ce privește clonarea și diferitele ieri aspecte, întotdeauna ni se spune că urmează să apară. Parlamentul European are o poziție consolidată și foarte clară în ceea ce privește clonarea. A spus de multe ori, clonarea animalelor pentru hrană trebuie să fie interzisă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Trecem acum la raportorii din umbră, doamna Pilar Ayuso din partea PP și apoi doamna Linda McEvan. Doamna Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult și pentru explicații la raportul doamnei Iliatard. Vorbind de sănătatea plantelor, e important ca toate regulile care există să se regăsească într-un singur loc. În ceea ce privește raportul în cauză, în primul rând trebuie să spun că e un raport care are de-a face cu sănătatea animalelor. Vorbim despre controlul bolilor care există în rândul animalelor. animalelor. În ceea ce privește clonarea, cred că e vorba de alte rapoarte. Nu au ce căuta în acest raport asemenea teme. Nu putem să ne folosim de un text legislativ astfel încât să aducem la suprafață toate ideile pe care le avem. Nu e locul potrivit, după părerea mea. În propunere există multe lucruri care urmează să fie dezvoltate, există foarte multe acte de punere în în aplicare, acte delegate, pe diferitele puncte. Și eu cred că aici e neapărat nevoie ca întâi să avem o listă cu bolile prioritare. Apoi trebuie să cădem de acord în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru combaterea bolilor și avem nevoie de niște criterii foarte clare în ceea ce privește evaluarea prevalenței unei boli statele membre au nevoie de un anumit grad de flexibilitate, mai ales pe aspecte sensibile, cum ar fi evaluarea riscului. Apoi trebuie să ne gândim și la programe de supraveghere. Trebuie să ne gândim și la politica de vaccinare. Nici ea nu trebuie să ne scape din vedere. Toate acestea țin foarte mult de subsidiaritate. Toate aceste măsuri au, bineînțeles, și consecințe economice. Cei implicați trebuie să fie bine formați, e nevoie de educație, deci e nevoie de foarte multe lucruri care trebuie făcute la fața locului. Vorbim de aspecte și consecințe funcționale, dar și economice. Bineînțeles, și laboratoarele sunt foarte importante în ceea ce privește controlul bolilor, așa că regulamentul ar trebui să facă măcar o trimitere generală în ceea ce privește răspunderea pe care o au laboratoarele. Zonele lipsite de boli și așa mai departe. Bineînțeles că bolile nu ar trebui să poată să se răspândească, însă să avem grijă la proporționalitatea măsurilor pe care dorim să le luăm. În final, consider că, așa cum spuneam, există și consecințe economice pe care le va avea acest uh, regulament. Și apoi trebuie să vedem cum merg toate acestea mână în mână cu regulamentul privind uh, bugetul. Articolul 231. Faptul că trebuie să fie făcută de comisie o listă cu statele terțe. În aliniatul 2 se spune că această listă va fi făcută de statele, statele membre la nivel național. Ar putea să fie foarte complicat pentru că un stat membru va avea o listă din care acceptă cu statele din care acceptă animale pe teritoriul său, iar apoi aceleași animale altundeva în Uniune nu e. Nu poate să fie importat. De aceea cred că e nevoie de o clarificare a situației. Apoi, în ceea ce privește exporturile și aici lucrurile sunt foarte controversate, nu cred că existau acestea înainte, vorbim de relații bilaterale între state care fac exporturi și apoi fac importuri. Cred că Cred că nu s-a ținut cont de acestea, atât am avut de spus, dar cum spuneam, vorbim de un text de sănătate animalelor, nu de bunăstare animalelor și așa mai departe. Vă mulțumim, doamnă Ayuso, și acum îi dăm cuvântul doamnei Linda McEvan. Mulțumesc, citeam comentariile pe care le-am primit de la raportorul nostru din umbră, domnul Balechis, care nu poate să fie aici. Acesta salută propunerea Comisiei în ceea ce privește sănătatea animalelor, pentru că aduce sub aceeași umbrelă diferite texte legislative. Așteptam de mult o simplificare a sistemului existent. Totuși este îngrijorat de faptul că acum Comisia avea să abroge legislație care a fost adoptată prin codecizie doar acum câteva luni. De exemplu, el a fost um, raportor din umbră în ceea ce privește mm, transportul non-comercial al animalelor de companie și acum este foarte îngrijorat de ceea ce urmează să se întâmple. Crede că asemenea situații trebuie să fie evitate pe viitor. Propunerea comisiei e în mod clar nu o propunere care are de-a face cu bunăstarea animalelor, ci cu sănătatea animalelor. Între bun, însă bunăstarea și sănătatea sunt strâns legate în ceea ce privește animalele. De aceea, pentru a putea să respectăm principiul că prevenția e mai bună decât tratarea, trebuie să se țină cont și de bunăstarea animalelor, pentru că aceasta poate să ajute. Salută cele spuse de raportor în ceea ce privește rezistența microbială, pentru că uh, o mare parte din aceste bacterii care afectează oamenii provin de la animale. E un aspect important și pentru sănătatea populației. Apoi, accentul asupra vaccinării animalelor e o alternativă la uciderea în masă animalelor în cazul izbucnirii unei boli devine tot mai puțin tolerant în ceea ce privește uciderea animalelor. Un punct personal al meu acum spune, foarte, spune lucruri foarte interesante în ceea ce privește impactul asupra mediului și uciderea în masă, de care nu s-a ținut cont până acum în raport. O altă îngrijorare a raportorului nostru din umbră are de-a face cu numărul de acte delegate și acte de punere în aplicare. Acceptă faptul că unele sunt esențiale și ar putea să fie importante, însă își dorește o foaie de parcurs clară a ceea ce delegăm și calendarul care este stabilit și apoi consultările care vor avea loc cu Parlamentul. Dacă tocmai a existat această problemă în vară în ceea ce privește igiena în igiena în ceea ce privește carnea, ne așteptam că odată ce începem munca să putem să votăm și să supraveghem situația. Pe viitor, cred că atunci când Comisia ne vorbește de acte delegate, avem nevoie și de un calendar. Să știm, în iunie 2014 așteptăm aceste acte delegate. Așa cum și de la noi lumea se așteaptă să avem un calendar clar. Nu să ni se spună, bun, acum haideți, fiți foarte rapizi și faceți un raport repede. Nu. Trebuie să ne explice foarte clar care e calendarul în care să ne încadrăm. Mulțumesc! Mulțumim domnul Andreas Zanoni și apoi doamna Rosbach. Grazie, președinte. Eh, questo, questo... Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul acesta de regulament se referă la sănătatea animalelor. Deci este extrem de important. Ar trebui să reformeze circa 40 de directive și regulamente legate de sănătatea animalelor. Deci, deși este un regulament foarte complex și deși se referă la sănătatea animalelor, trebuie să ne amintim că există o legătură strânsă și directă între sănătatea animalelor și bunăstarea animalelor. Iar sănătatea animalelor este o garanție importantă și pentru consumatori. Știm foarte bine când uh, animalele nu sunt sănătoase și nu trăiesc în bunăstare, pot apărea probleme grave, boli grave, care pot să afecteze sănătatea oamenilor. Și boala vacine bune este doar un exemplu. Sau uh, gripa aviară. Chiar luna trecută au fost cazuri în nord-estul Italiei, cazuri de persoane infectate cu gripa aviară. Se pune și problema agriculturii intensive, care crește riscurile. Regulamentul are câteva aspecte specifice. de pildă intervențiile uh, asupra animalelor sălbatice. Se vorbește despre prevederi generale pentru oprirea epidemiilor și a bolilor și așa mai departe, dar nu există orientări cu privire la comportamentul față de uh, speciile de animale sălbatice, care ar putea să contribuie la răspândirea unor boli. Aici cred că ar fi bine să avem uh, mai multe amănunte. Tot referitor la animalele sălbatice, trebuie să ținem seama că în unele state membre există un statut uh, legal pentru protejarea animalelor. În Italia, de pildă, animalele sălbatice sunt uh, active ale statului ce nu pot fi uh, date altcuiva. Și e un aspect ce trebuie inclus în propunere. Consumatorii așteaptă cu interes propunerea aceasta. pentru că ar trebui să includă și standarde pentru bunăstarea animalelor. Dacă animalele trăiesc bine, atunci putem să ne așteptăm și la produse mai bune și mai sigure de la acele animale. Sunt de acord cu raportoarea, împărtășesc unele îngrijorări privind uh, abolirea metodei de uh, identificare și etichetare a produselor din carne de vită. Trebuie să vedem care sunt controlele și cu cât trasabilitatea este mai bună, cu atât mai bine. Iată aspecte care cred că trebuie clarificate. Ar trebui să existe controle de-a lungul uh, întregului lanț, de la crescătorii de animale până când uh, produsele intră în lanțul alimentar. Și raportorul și colegii au menționat articole care îi dau putere comisiei prin acte delegate. Există unele puncte în care ar putea să, s-ar putea să nu știm care sunt aceste puteri și trebuie să le cunoaștem. Sunt foarte multe derogări. și multe scheme de autocertificare. Poate rolul veterinarilor ar trebui să fie mai accentuat. Există și clarificări uh, legate de transportul animalelor. Sunt aici menționate derogări de la obligația de a înregistra uh, unitățile mai mici. În general, cred că pot să sprijin uh, punctul de vedere al raportoarei. Majoritatea celor 190 de amendamente cred că îmbunătățesc textul. Este un act legislativ foarte important și cred că e nevoie de mai multe clarificări. Fiindcă dacă vrei să faci un rezumat, să aduci într-un singur text ceea ce inițial uh, constituia uh, seturi separate de reguli, riscul este să se piardă multe pe drum. Vă mulțumim, are cuvântul doamna Ana Rosbach. Først og fremmest vil jeg gerne takke ordføreren, som jo desværre ikke er her i dag, for hendes... Mulțumesc. În primul rând, îi mulțumesc raport, doamne raportor pentru munca bună, din păcate nu este astăzi aici și mulțumesc pentru faptul că am fost implicați atât de repede în întregul proces. Pentru mine este o temă foarte importantă și mă bucur că am început în sfârșit să muncim asupra ei. Știu că vorbim de un regulament în ceea ce privește sănătatea animalelor. Uh, Animalele sunt sănătoase doar atunci când le merge bine și de aceea colega de la PP, doamna Iuson, nu are dreptate. Animale sănătoase înseamnă, animale, înseamnă și mâncare sănătoasă pe mesele noastre. Iar protecția animalelor bună ne ajută la o alimentație bună. Nu putem pur și simplu să sărim peste acest aspect și să-l lăsăm deoparte pur și simplu, să zicem, vaccinăm animalele și atât. Da, probabil nu avem cu toții aceeași părere și probabil are de-a face și cu variantele diferit, în diferitele limbi traduse ale textului. Pentru mine, nu contează dacă vorbim de transport sau de felul în care sunt ținute animalele. Toate au de-a face cu calitatea cărnii care ajunge în farfuriile noastre. Îi mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest concept One Health. Pentru mine este foarte clar că alimentele bune vin de la animale sănătoase. Pentru mine e o mare problemă faptul că sunt folosite antibioticele și în cazul animalelor sănătoase. Există anumite boli, cum ar fi boala vaccină bună, care e amintită aici, cred că e bine. Și am o întrebare, câtă putere va avea comisia și cum va fi aceasta gestionată? E important ca și autoritățile naționale să fie incluse, astfel încât să vedem unde sunt cele mai bune practici. Eu cred că vom avea o colaborare foarte bună. Mulțumesc! Bun, și cu aceasta am terminat cu lista raportorilor din umbră. Mai avem foarte puțin timp și de aceea cei doi vorbitori pe care îi mai avem, doamna Luceva și domnul Herșnalt și doamna Iuso, vor primi doar câte un minut pentru intervenții. Probabil domnul Schnellhar reușește, dar în prima dată doamna Luceva. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Подкрепям две основни... Mulțumesc, domnule președinte. Vor vorbi în limba bulgară. Sprijin două întrebări, ă, chestiuni importante în acest raport și anume o mai bună prevenire este accentul potrivit și apoi în ceea ce privește concluziile de folosire a de interzicerea folosirii practicii de a omorâ în masă animalele. Aceasta trebuie să aibă loc doar în situații excepționale. Doresc să vă atrag atenția asupra următoarelor. În ceea ce privește transmiterea transfrontalieră a bolilor în, pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă regulamentele din Uniunea Europeană nu funcționează, se ajunge la probleme foarte mari. În regiunea mea, acum două săptămâni au fost ucise peste 200 de animale din cauza că s-a transmis o boală din Turcia. De aceea e nevoie de o reglementare foarte precisă, iar Uniunea Europeană trebuie să intre în acțiune. Avem nevoie de măsuri sincronizate pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că vorbim de consecințe economice, dar și consecințe de sănătate asupra populației. Avem nevoie de o procedură mai concretă, astfel încât să putem evita uciderea animalelor. Apoi, autorizarea vaccinurilor. Vaccinurile ar trebui să fie uh, permise în cazurile în care, într-adevăr, vorbim de o măsură neapărat necesară în zonele transfrontaliere. Acestea trebuie să țină și de um, regiunea în care există incidența acestei boli într-o anumită regiune pentru a nu ajunge la probleme și mai mari. Vă mulțumesc! Domnule președinte, da, voi reuși să mă încadrez în timp, încerc. Această propunere o discutăm deja de mult, din 2007 până în 2013 vorbim despre uh, strategia de sănătate în Uniunea Europeană, s-au spus foarte multe care au fost concentrate acum aici, dar am o mare problemă cu toate acestea, pentru că în această propunere există alineate care conțin tot ce cunoaștem deja. Știm pachetul privind igiena, animalele domestice, totul este reglementat. Și acum vedem dintr-o dată că autoritatea um, competentă poate să aibă una sau mai multe sarcini, apoi vin actele delegate ale comisiei. Dacă acest regulament pe care cu foarte mare greutate l-am adoptat timp de mulți ani și acesta apare acum sub acte delegate, pur și simplu Comisia trece peste noi. Nu, vorbim de lucruri care funcționează. E clar că uh, se merge foarte departe, că există foarte multe texte legislative care sunt reunite aici dar după aceea, dintr-o dată, se vine cu o nouă abordare pe animalele domestice, de exemplu, deci nu mai știm ce să facem. Am hotărât odată ceva. Am avut trei reuniuni în care am, ne-am certat cu, cu comisia în ceea ce privește ce poate să fie act delegat și ce nu poate să fie. Acum toate acestea au dispărit, dispărut. E o dezvoltare foarte periculoasă și spun comisiei, e aproape o provocare ceea ce faceți acum în legătură cu actele delegate. Am discutat despre finanțare. Majoritatea a spus nu. Nu ne dorim să existe acte de punere în aplicare în ceea ce privește bolile animalelor. Am spus acte delegate și asta pentru că Trebuie să îi arătăm comisiei unde se află granița, ce e posibil și ce nu e posibil. Iar ce avem aici nu duce la niciun fel de certitudine juridică, duce la o incertitudine juridică. Așa nu putem merge mai departe. Mulțumesc, puțin m-am lungit. Mm. Mulțumim, acum doamna Ayuso. Solamente quiero... Voi fi foarte succintă. Eu nu sunt împotriva sănătății animalelor, din contră. Dar avem deja regulamente legate de sănătatea animalelor și dacă introducem aici ce se găsește și în alte regulamente, este inutil, iar textul devine foarte greu de citit. Aici vorbim despre sănătatea animalelor. Mulțumesc! Die are acum cuvântul comisia care să răspundă la ceea ce i s-a spus, cuvânt cheie provocare. Thank you, Mr. Chairman. I'll try to be short because... Mulțumesc, voi încerca să fiu subțin pentru că am timpul s-a scurs. Stați să recapitulez puțin. Se propune aici o legislație complet nouă care preia legislația pe care o avem de 40 de ani în domeniul animalelor. Din anii 60 există directive și regulamente de la Consiliu și Parlament care acoperă cuprinzător toate problemele legate de sănătatea animalelor și aici mă refer la bolile uh, transmisibile. Toate aceste acte legislative, inclusiv uh, ultimul, vor fi incluse în această nouă legislație. Și să mă refer acum la faptul că ultimul act legislativ care a dus la trialoguri îndelungi și așa mai departe va fi inclus în acest act legislativ. după cum este scris negru pe alb aici, nu vrem să schimbăm acordul care a fost obținut în trialog. Și scrie aici, doresc să vă asigur că prevederile esențiale existente privind identificarea și înregistrarea bovinelor și um, animale de companie vor fi reflectate în propunerea comisiei. Deci nu vor fi schimbări cu privire la acordul uh, la care am ajuns în trialog. Deci este un act legislativ foarte complex care practic rezumă 40 directive și sute de decizii de aplicare ale Comisiei. Este un document complex, dar reduce puterile comisiei. Acum avem 800 de uh, acte de punere în aplicare ce vor fi reduse la 260. Deci, vedeți reducerea considerabilă pe care o propunem. Și acum, ca să fiu succint, domnule președinte, trebuie să fie limpede că propunerea aceasta nu se referă la clonare nu este nici uh, o propunere legată de sănătatea animalelor și organisme modificate genetic. Cu privire la clonare, repet ce s-a spus mai devreme, comisarii se vor întruni, com, com, colegiul comisarilor se va întruni și va discuta problema clonării la sfârșitul lui noiembrie. Pe baza acestei discuții, propunerea va fi trimisă Consiliului și Parlamentului. Deci această chestiune trebuie să fie clară. Sănătatea animalelor nu este parte din această propunere și acesta este un proces început acum trei ani. Și acum uh, munca este în desfășurare în serviciile comisiei. cu privire la lista bolilor și lista speciilor la care s-au referit uh, câțiva membri ai Comisiei, nu este un element esențial al propunerii. Criteriile pentru listele cu boli se regăsesc în propunere. Trebuie să fim flexibili să ne amintim uh, problema bolii limbii albastre de acum câțiva ani, nu am fi putut să propunem reguli pentru această boală și să uh, cheltuim 180 de milioane de euro pe an uh, ca să finanțăm vaccinările pentru această boală. Același lucru e valabil și pentru derogări. Uneori e nevoie de timp, dar când există urgențe, când există criză, trebuie să fim mai flexibili. Și flexibilitatea trebuie să rămână în text. Dar să existe și derogări. Să ne amintim și de epidemia de febră aftoasă din 2009, când a trebuit să omorâm milioane de animale trebuie să avem flexibilitate ca să putem să lucrăm eficient și flexibilitatea trebuie să o păstrăm în text. Apoi, referire la rezistența antimicrobiană. Agenții patogeni sunt incluși în această propunere, deci nu mai trebuie să îi menționăm în mod specific. Iată, domnule președinte, scurtele comentarii pe care le-am făcut cu privire la intervențiile deputaților. Mulțumesc! Mulțumit, mulțumim ceea ce privește clonarea, nu am primit niciun fel de propunere, însă un lucru e clar, această propunere a comisiei, comisiei nu o putem sprijini pentru că nu respectă ceea ce am adoptat după trialog. Am mai discutat odată cu coordonatorii E, de fapt, un pas în spate, acest lucru pot să vi-l spun. Și acest sentiment este în toate grupurile politice. Așteptăm o propunere în ceea ce privește clonarea. Dar nu acesta a fost subiectul astăzi, ci sănătatea animală. Le mulțumesc tuturor celor implicați pentru dezbatere și cu asta în, aproape încheiem reuniunea. Trebuie să vă mai spun, la 21 noiembrie e termenul pentru amendamente, 16-17 decembrie vot în Comisia Envi, în Agri se votează în februarie și în martie-aprilie vom vota la sesiunea plenară. Și cu acestea am închis dezbaterea. Ne vom revedea la data de 7 noiembrie din nou, adică peste două zile. Avem o reuniune în comisie împreună cu ITRE din, de la ora 9 la 12.30. M-aș bucura dacă foarte mulți colegi ar participa. La 14 noiembrie o mini-audiere începe la ora 9, subiectul Maiot, 30 de minute maxim pentru că suntem foarte presați de timp. În 27 va, noiembrie va exista o excepție, unul din grupurile politice nu va participa. 27-28 noiembrie, reuniuni obișnuite de la 9 la 12.30 și apoi până de la 15 la 18.30. Vă doresc tuturor poftă bună și sper că cu unii dintre dumneavoastră mă voi întâlni la trialog, pentru că avem foarte multe evenimente care se desfășoară în paralel și, și reprezentanții în ceea ce privește industria automobilelor se întâlnesc aici.